Mulțumesc foarte mult. Începem un pic în întârziere. Am fost o pauză de prânz foarte ocupată. Redeschidem ședința noastră, așa cum și trebuie. Am trecut de ora 14.30. Am adoptat de dimineață ordinea de zi. Vom continua să urmăm și în această după masă. Primul punct de discuție în această masă, așadar, este punctul, punctul 4, regula 43 privind subsidiaritatea. Um, so we have a, a reasoned opinion from national parliament. Avem un aviz motivat din partea Parlamentului, unui Parlament Național care va fi anunțat. Domnul Fos. Um uh, vă rog să mă scuzați, doamnă președintă. Înainte să începem acest punct de până de zi, aș dori doar să spun să le spun colegilor că domnul Troxangi îl locuiește pe domnul Sayer pe, la vot și în numele uh, lui vă rog, dacă aveți uh, întrebări, uh, dacă se poate să o faceți în mod bilateral, în cazul în care cineva are întrebări, va participa nu la ședință, ci în afara sălii de plen. Deci dacă există această dorință, era doar o ofertă pe care o face tuturor colegilor care s-ar putea să aibă întrebări. Thank you. We've, we've Mulțumesc, da. Vedem că domnul uh, Trociani este aici la vot și continuăm, bineînțeles, cu ordinea de zi. Continuăm cu acest punct. Doriți să citim acest aviz sau ați, l-ați parcurs? Este deja tipărit. E vorba de avizul Parlamentului European și al Consiliului pentru stabilirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informație UE domeniul polițienesc, judiciar, azil și migrație și modificând regulamentul uh, UE 2018, etc., Eurodac și avizul uh, motivat al Cheney de Rein, în ce privește propunerea uh, de regulament a Parlamentului și Consiliului în ce privește măsurile de uh, legate de realizarea acelui, uh, acelei rețea de transport transeuropeană. Punctul 5 acum. Petiția în numele FADES, Asociația Spaniolă uh, a Familiilor de Primire, în ce privește minorii și uh, îngrijirea acestora. Eu uh, sunt raportor. Domnul Boxade vorbește. On the petition. En, en la traducción han dicho el ponente. În uh, traducere că sunt raportor, nu sunt raportor. Poate e o greșeală. Dar voiam să cer cuvântul ca să mulțumesc în numele grupului uh, ECR pentru propunerea raportoarei și pentru soluția care se adoptă vis-a-vis -vis la solicitarea de informații pe care a depus-o această asociație. Cred că sunt câteva greșeli. Încă o dată mulțumesc foarte mult pentru inițiativa raportată, pentru că arată, pe de-o parte, faptul că sunt chestiuni de drept civil legate de naționalitate, care țin de competențe exclusivă a statelor membre, lucru relevant, apoi situația în care se pot găsi minorii care vin din uh, familii române, române în Spania și ajung să fie apatrizi nu ține de răspunderea statului uh, spaniol, ci de răspunderea statului român, care trebuie să transmită naționalitatea în aceste situații. Și, în al treilea rând, legislația spaniolă prevede că există drepturi fundamentale pentru străini în Spania prin care se garantează uh, pentru că în petiție se face o serie de observ observații care nu sunt adevărate, se garantează așa, așadar libertatea de mișcare, pentru, de circulație pentru cetățeni și pentru străini, inclusiv cei care nu au ședere legală, au dreptul la uh, îngrijiri medicale de bază și la educație. Deci mulțumesc foarte mult pentru inițiativa care uh, o are raportarea, pentru că trebuie să fie foarte clar că uh, nu există o încălcare a drepturilor fundamentale vis-a-vis -vis de acești minori și, în plus, uh, sunt niște drepturi care le sunt recunoscute în uh, temeiul uh, dreptului civil din Spania de a um, căpăta naționalitatea, naționalitatea spaniolă în condiții de urgență. Mulțumesc. Thank you. Does any... Mulțumesc. Dorește cineva să facă un comentariu legat de această petiție? Comisia? Da. Bun, putem trece la votul pe marginea acestei petiții, în acest caz. Cine este pentru această scrisoare și respectiv împotriva, am deschis votul. Votul s-a închis. Și petiția se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. A, nu. Nu, de fapt nu aveam nimic.